Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, merci. Nous allons. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru prezență. Ne reluăm activitatea din această dimineață. Ne așteaptă un schimb. Am avut un schimb eh, de vederi foarte interesant cu domnul Popovski și cu doamna Catherine Ashton, cu o prezență mai numeroasă și continuăm cu oaspeți la fel de prestigioși, eh, doamna Arnu, directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Vă urăm bun venit la subcomisia noastră și domnul Hubrecht, director adjunct al OCCAREA, Organizația de Cooperare Comună în domeniul înarmării. Vom uh, discuta în această dupămasă de capacități, despre capacitățile militare. Vom face un uh, bilanț al programelor în curs. Urmează să revenim uh, asupra unui eveniment fericit și important, import, important. Nu avem chiar așa de multe astfel evenimente în domeniul uh, PSAC. Ar fi exagerat totuși. La sfârșitul lunii iulie s-a semnat între OCAR și DEDIN un acord administrativ cu privire la schimbul de informații secrete un acord care a fost mult așteptat uh, pentru a aprofunda cooperarea între cele două organizații uh, și având în vedere că directorii sunt aici, ne vor uh, probabil că ne vor spune câteva lucruri despre acest acord și despre proiectul care e în curs. În ce privește capacitățile și uh, faimosul pooling and sharing, uh, punerea în comun și partajarea, s-a discutat uh, mult despre acest subiect Uh, la reuniunea miniștrilor apărării. În această dimineață, uh, ascultându-l pe domnul Popovski, am înțeles că propunerea unui cod de uh, bune practici care ne va permite pe viitor uh, să uh, avem toate normele legate de pooling și sharing în normele naționale. E o propunere care a fost uh, făcută, care a fost bine primită, din câte am înțeles. Da, am înțeles bine, cu adevărat bine primită. Mi se confirmă. Dacă puteți să ne mai spuneți câte ceva și despre acest lucru. Și acest subiect al punerii în comun și al partajării reprezintă una dintre prioritățile noastre cele mai importante în domeniul apărării și deci în această ordine de idei am dorit să știm și știm că sunteți foarte uh, angajați uh, în contactele dumneavoastră cu uh, colegii de la NATO, uh, colegii de la ACT, unde a avut loc uh, cu uh, sosirea generalului Palomeros cu o schimbare, la, a avut loc o schimbare la nivel înalt. Deci poate ne uh, puteți spune care sunt uh, aceste uh, reflexii în comun și poate ați putea să ne spuneți și Uh, din punct de vedere conceptual uh, cum arată uh, punerea în comun și partajarea și la Smart Difference e un concept NATO, poate am putea să aflăm cine, de ce se ocupă în toate aceste programe. Deci, fără a mai pierde timpul, vă dau cuvântul, în primul rând, Claude France. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca de obicei, într-adevăr nu exagerez când spun că a devenit un uh, obicei. E o plăcere și o onoare pentru mine să uh, particip la această ședință și să vă prezint activitatea Agenției Europene de Apărare împreună cu uh, domnul Cuibrești să vă spun ce putem face mai mult și mai bine în urma acordului între OCAR și Agenția Europeană de Apărare. Am dorit să știm uh, care sunt reacțiile dumneavoastră, care sunt uh, propunerile dumneavoastră uh, față de proiectul nostru. Suntem plăcut impresionați și entuziasmați de sprijinul Parlamentului European. Am citit proiectul de raport cu privire la PSAC ne bucurăm de faptul că Parlamentul European ne sprijină în demersurile noastre. Aș dori să încep uh, printr-o chestiune de metodă uh, în urma invitației uh, domnului Donjon, pentru că, într-adevăr, astăzi are loc la reuniunea miniștrilor NATO pe exact aceeași temă a capacităților. Aș dori să încercăm să vedem care este repartizarea rolurilor și care este diferența între pooling și sharing și smart difference. Smart defense. Obiectivul este același, ideea de bază e aceeași, respectiv încercăm să avem o mai bună eficiență în politicile noastre cu privire la capacitățile de apărare, că e vorba de uh, Alianța Nord-Atlantică sau de Uniunea Europeană. Și așa cum sistematic uh, afirmă uh, statele membre, de ambele părți, uh, se, uh, că, e vor, că uh, e vorba de NATO sau de Uniunea Europeană, uh, se pun în comun aceleași resurse, să nu uităm că o mare parte din statele membre ale Uniunii Europene fac parte din NATO, chiar dacă nu toate. Uh, totuși există o bază, o temelie comună uh, care este destul de mare destul de largă. Deci, obiectivul nostru comun este uh, o cooperare mai bună care să ducă la mai multă eficacitate, eficac eficiență și de ambele părți dorința este aceeași. După, după cum știți foarte bine, Uniunea, în Uniunea Europeană, uh, la reuniunea neoficială a ministrilor de la Ghent, s-a luat o decizie uh, în urmă cu doi ani, uh, în luna noiembrie, uh, s-a luat decizia de a pune în comun uh, deci uh, pooling and sharing în engleză și uh, apoi după două luni secretarul general al NATO a vorbit despre smart defense, obiectivul fiind același. Imperativul nostru cel mai uh, stringent este cooperarea, așa cum spunea Uh, președintele împreună cu generalul Abrial, dar nu doar cu uh, domnul general, pentru că nu e greu să te înțelegi bine uh, cu directorul executiv și cu personalul său, dar această cooperare a avut loc la toate nivelurile între ACT Uh, comandamentul de la Norfolk și Agenția Europeană de Apărare. A fost o uh, muncă amănunțită, am încercat să ținem cont de uh, ce își doresc uh, statele membre ale Uniunii Europene și ale NATO, care își doreau să aibă o activitate în, în acest domeniu al cooperării și pornind de la intențiile politice ale statelor membre, să se coopereze mai bine pentru a, ne, pentru a evita suprapunerile, și vă pot da un exemplu, în domeniul medical s-a hotărât, statele membre au hotărât, atât în cadrul NATO cât și în cadrul Uniunii Europene, să aibă o acțiune în comun. Am dorit să ne asigurăm că ce se face la nivelul Uniunii Europene uh, în spitalele mobile, militare, să uh, se folosească ace- experiența acestora în Afganistan, uh, să, se exist- să se folosească acești parametri pentru a, uh, uh, pentru a uh, monta aceste spitaluri, spitale în uh, Afganistan. Deci, uh, cu AGT-ul am uh, încercat uh, să ne asigurăm că există uh, complementaritate și că nu uh, sunt suprapuneri, nu sunt eforturi inutile. Generalul uh, Palomeros uh, și-a preluat funcția săptămâna trecută. Uh, schimbarea a avut loc odată cu reuniunea de la Nicosia. Ne-am întâlnit cu domnul Palomeros la mod neoficial și după ce își va prelua oficial funcția, o să ne uh, reluăm uh, activitatea instituțională și formală uh, cu el în funcția de șef al ACT Uh, nu numai uh, la nivelul activelor, ci și al uh, echipelor. E foarte important și am dorit ca această activitate, această cooperare să continue, pentru că după summitul de la Chicago, ceea ce e foarte normal, multe dintre aceste activități vor reveni în comisiile competente de la NATO. Deci trebuie să ne asigurăm că la NATO avem de asemenea această viziune coerentă Uh, și transparentă în ce privește diversele activități după ce ele vor fi uh, revenit la comisiile de specialitate și uh, sunt optimistă, cred că o vom face pe baza acestei relații excelente de lucru între Uniunea Europeană, Agenția Europeană de Apărare și ACT. Obiectivul e același, am spus, avem și cooperarea necesară, însă aturile sunt diferite de ambele părți pentru a obține un rezultat. Nu o să intru în uh, amănunt, am putea discuta foarte mult, dar uh, la NATO e clar că uh, putem beneficia de sprijinul tuturor aliaților cu, și tot ce putem face cu SUA și cu Canada, ceea ce, bineînțeles, e foarte important pentru multe capacități de care este vorba, iar în ce privește Uniunea Europeană avem un alt tip de sinergie, pe de o parte cu celelalte politici ale Uniunii Europene și mai ales Uh, în ce privește uh, activități care nu sunt nici de apărare, nici civile, activități de securitate, activități cărora le uh, acordați multă atenție. Se poate face tot în contextul punerii în comun și al partajării. Apoi, tot ce înseamnă reglementare, reglementare în domeniul civil, aeronavigabilitate, există o convergență naturală între reglementările din domeniul civil și ce se face în domeniul militar și, uh, și mai important, uh, toate acțiunile care se pot aplica în domeniul citil, uh, civil și militar, precum dronele, aeronavele fără pilot și uh, un ultim element, pe lângă tot ce se face în domeniul reglementării, uh, împreună cu task force-ul Comisiei, sinergiile în domeniul industriei piețelor, cercetării și dezvoltării, toate aceste activități uh, reprezintă aturi pentru noi care pot duce la capacități în uh, acest domeniu al dublelor uh, tehnologii. Și, în fine, una dintre misiunile agenției este să uh, folosească baza tehnologică uh, de apărare, uh, că e vorba de nivel european sau că vorbim de Agenția Europeană de Apărare, există o legătură, un raport pe care nu-l putem ignora, o legătură între capacitățile industriale și starea industriei noastre și echipamentele și serviciile care de care au nevoie forțele noastre, efectivele noastre. Există o legătură foarte clară și e vorba de sprijinul pe care îl uh, putem uh, acorda apărării în statele membre. Uh, să nu uităm că e un sector care generează locuri de muncă și care își aduce contribuția la inovare în statele membre. Un alt aspect pe care aș dori să-l menționez, acest pooling and sharing, uh, Uh, acest proces trebuie să fie cât mai pragmatic cu putință. Încercăm să propunem, să punem la dispoziția statelor membre principii sau la care, pe care le pot împărtăși. Uh, și aici mă gândesc la chestiunea foarte delicată a suveranității. Cred că e foarte important ca suveranitatea să fie tratată punct cu punct. Uh, statele membre, când există o capacitate, își doresc ca ea să fie disponibilă. De asemenea, ele își doresc să nu există, existe doar uh, automatisme. Și când există o activitate de cooperare, vor să se asigure că securitatea aprovizionării este asigurată și că, uh, niciun, că fiecare partener din lanț își uh, asumă răspunderea. Deci statele membre uh, trebuie uh, să fiecare să-și respecte promisiunile pentru că e vorba de o, uh, un subiect mult prea delicat. Mă gândesc, de exemplu, la uh, uh disponibilitatea Uh, echipamentelor în teatrele de intervenții, e vorba de probleme de securitate și până la urmă miza este uh, uh, cooperarea, inclusiv în ce privește securitatea aprovizionării. Nu știu cât timp am la dispoziție, domnule președinte. Trebuie să vă părăsesc la trei și jumătate, deci mai pot continua. înainte de dezbatere și înainte ca eh, colegul de la OCAR să ia și el cuvântul, vom valida această abordare de cooperare și de punere în comun pe baza unor proiecte concrete. Am mai spus acest lucru și înainte și rămân ferm convinsă că este singurul mod în care putem să asigurăm credibilitatea proiectelor noastre și să ne asigurăm că toți actorii în domeniul uh, apărării împărtășesc această abordare a noastră cu privire la punerea în comun și a partajării. Pornim de la proiecte concrete. Primul este aprovizionarea în zbor, Uh, aici uh, există o problemă mare a Uniunii Europene care s-a uh, văzut cu ocazia campaniei din Libia. Statele Unite ne-au spus foarte clar că nu trebuie să ne să credem că vor face, se vor ocupa de multe acțiuni, aprovizionarea în zbor, dar și alte domenii, muniția de precizie și așa mai departe, să nu ne asigurăm ca uh, Statele Unite uh, în proporție de 80% să aprovizioneze, de exemplu, avioanele noastre și că ar trebui ca și europenii să participe la această uh, povară. Deci, în contextul cooperării cu NATO, dar și în contextul dialogului bilateral cu SUA, am obținut un sprijin din partea Statelor Unite. Bineînțeles că așteptarea vizează așteptările vizează obținerea de rezultate. Sigur că dacă aveți întrebări vă voi răspunde mai la obiect, dar în ce privește această inițiativă a provizionarea cu cherosene în timpul uh, zborului, am încercat să ne asigurăm că avem capacități, de exemplu că avem la dispoziție echipamentul și aici intervine achiziționarea de aparate, aparate pe care anumite state membre le, uh, uh, le dovândesc uh, atunci când e nevoie Uh, MRTT al Airbus Military, un aparat pe, pe care unele state membre sunt gata să le achiziționeze, sunt pe punctul să le achiziționeze și care uh, sunt la dispoziția statelor membre ori sub forma unor achiziții, ori sub forma unor servicii și noi considerăm că ambele soluții sunt viabile și trebuie încurajate. Unele state membre aleg opțiunea achiziționării de aparate, altele optează pe uh, servicii. Credem că și în acest uh, context de punerea în comun e în avantajul tuturor. La fel, în ce privește 400M, unele state membre vor uh, domândi acest uh, aparat care poate să aprovizioneze în spor și credem că putem să punem în comun faimoasele kits pentru a uh, avea o punere în comun, o partajare, inclusiv uh, pentru statele membre care nu au achiziționat avionul respectiv. Dar trebuie și să creăm locuri de muncă, uh, trebuie să încurajăm uh, operațiunile de întreținere, de uh, formare, de antrenament în comun și aici ne putem baza pe acțiunile deja existente, ATC-urile, uh, comandamentul de transport aerian asigurându-ne între timp că prevederile care deocamdată uh, nu uh, reunesc decât patru state membre să permită și celorlalte state membre să aibă acces la serviciile uh, ACT. Pot intra în multe detalii, dar aș dori doar să vă spun că am așteptat am încercat nu doar să așteptăm până când au fost achiziționate aceste aparate. Italia are deja uh, aparate de aprovizionare în zbor, Boeing. Uh, încercăm să ne, folo- să ne asigurăm că aceste, uh, aceste aeronave sunt folosite și de către alte state membre ale Uniunii Europene. Încercăm deci să ținem cont de toate aspectele cumpărare, achiziționare, locuri de muncă pentru a acoperi nu numai termenul mediu, ci și termenul lung. Și aș, am dat acest exemplu, aș putea să vă dau alte exemple numeroase. Mă pot referi, de exemplu, la exercițiile uh, de antrenament al piloților de elicopter Uh, e unul dintre cele mai bune exemple de cooperare în europeană. Uh, antrenăm uh, echipajele de elicopter, dar statele membre decid să desfășoare aceste echipaje acolo unde e nevoie și dacă e nevoie în Afganistan, e o forță foarte bine pregătită care poate interveni în acest teatru de operații. Săptămâna trecută, Belgia a organizat un exercițiu la Kleine Bruegel, nu știu dacă am pronunțat bine. Aici au fost uh, antrenate împreună nu numai echipaje de elicopter din uh, Germania, Italia, din Belgia uh, și din Spania, ci și împreună cu forțe speciale din Belgia, atât militare cât și polițienești. La fel și în domeniul muniției, la fel și în domeniul spitalelor militare, Aceleași rezultate, de asemenea, deci uh, tot în contextul punerea în comun și a partajării, punerea în comun a serviciilor de comunicare prin satelit la un preț, uh, um, la un preț interesant. Pentru cinci state membre, săptămâna trecută am uh, semnat un contract pentru ca statele membre, pentru operațiunile de, co- de, de comunicare prin satelit, pe baza unei oferte în comun, deci mai ieftine, să beneficieze de aceste servicii. Un al doilea element, uh, acest cod de bune practici pe care l-ați menționat, E evident că e vorba de capacitățile statelor membre și acest exercițiu de punere în comun și de partaj nu va da rezultate decât dacă uh, în mod voluntar uh, ține, e inclus în procesul sau programele naționale de planificare. Nu o să intru în detalii, dar ideea este să avem cam 10 principii pe care statele membre să le respecte, să se angajeze pentru ele în mod voluntar, pentru a înscrie în mod voluntar și pe termen lung această abordare de punere în comun și de partajare atunci când se iau decizii interne. Unele state membre au uh, adoptat această decizie, Suedia, de exemplu. Uh, aceste practici ar trebui să se uh, generalizeze și un alt element pe care aș dori să-l citesc și care mi se pare foarte important în propunerea noastră, sigur că trebuie să recunoaștem că punerea în comun și partajul se vor face uh, eminamente la nivel uh, regional, bilateral, între două, trei, patru până la șase state membre, dar în orice caz uh, se va face inițial între o mână de state membre pentru proiectele cele mai mari. Uh, în schimburile cu, noastre cu ACT am uh, tras uh, aceleași învățăminte ca și NATO. Trebuie să ne asigurăm că Agenția Europeană de Apărare susține atât această cooperare regională și bilaterală, cât și deci că se poate cumula acest serviciu a la carte, aceasta este expresia pe care au folosit-o ministrii la Nicosia, la dezbatere, dar și în același timp. Deci să existe o coerență, uh, să se schimbe bune practici uh, între aceste clastere de cooperare pentru a ne asigura că nu creăm uh, suprapuneri inutile să nu uh, de fiecare dată să începem de la zero cu bunele practici, să nu uh, creăm uh, povări inutile. Și deci Agenția Europeană de Apărare s-a angajat să revizuiască anual progresele acestei puneri în comun și a partajării, inclusiv în domeniul cooperării regionale și bilaterale. Uh, diplomații ne-au susținut, uh, toți miniștrii care au luat cuvântul în număr foarte mare uh, și-au exprimat susținerea față de abordarea noastră și când după, în comitetele tehnice, cu participanții obișnuiți din agenție, am verificat statele membre care nu au, s-au exprimat în Cipru și-au exprimat susținerea, deci sperăm ca la următoarea reuniune din luna noiembrie, în 26, să obținem un rezultat concret. În concluzie, aș dori să vă spun de ce Agenția Europeană de Apărare aduce statelor membre un, uh, o platformă ideală pentru punerea în comun și pentru partajare. În proiectul meu de raport uh, se menționează foarte bine acest lucru. Aș dori să spun trei lucruri. Facem parte din familia europeană, avem toate sinergiile necesare pentru a susține ce putem face în domeniul capacităților, un aspect foarte important. În al doilea rând, avem un al doilea atu al cooperării cu OCAR. Deci dacă ne facem treaba la Agenția Europeană de Apărare cu statele membre, ajungem în momentul în care, după definirea nevoilor, și dacă e uh, nevoie uh, de un program suplimentar, OCAR-ul îl uh, poate propune și îl poate gestiona. Am vorbit despre aprovizionarea în zbor. În acest domeniu uh, putem să avem o abordare mai eficientă și diferită cu OCAR-ul, uh, având în vedere rolul său în ce privește 400M și dacă la un moment dat se va achiziționa un MRTT, uh, OCAR-ul poate interveni. Aș putea să vă citesc și alte exemple. Poate colegul uh, va uh, Uh, vă dau alte exemple. Toate aceste principii uh, sunt valabile pentru software defined radio, pentru uh, combaterea minelor și așa mai departe. OCAR-ul și Agenția Europeană pot coopera să arătăm tuturor că nu e vorba de un acord de amorul ci că cu adevărat putem schimba lucrurile în mod pozitiv. Și tot în ce privește rezultatele pozitive, în contextul bazei uh, industriale de apărare, Agenția Europeană de Apărare se pregătește, deci în dezbaterile pe care le avem cu colegii de la comisie, din, de la comisie inclusiv de la Task Force, încercăm să uh, propunem sinergii sporite cu politicile europene. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim pentru această prezentare uh, cuprinzătoare. Domnul Huibrecht, aș dori să vă să reamintesc că sunteți director adjunct al OCAR EA, pentru colegii care nu vă cunosc foarte bine. OCAR-ul uh, intervine la programe pe cum Fregat Frem, elicopterul Tigru, uh, A400M și alte capacități uh, foarte, foarte performante și sperăm să ne explicați cum acordurile semnate de, uh, cu Agenția Europeană de Apărare reprezintă un atu sau ceva pozitiv pentru dumneavoastră. Mulțumesc! It's an uh, honor to be here. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte încântat să mă aflu uh, astăzi în fața dumneavoastră, alături de președinta Agenției Europene pentru Apărare. Uh, și uh, iată, îmi dați ocazia astăzi să vă prezint Uh, activitățile OCAR. Știți prea bine că noi ne ocupăm de programele militare de uh, cooperare. Înainte ca programele să fie demarate, acestea trebuie să fie evaluate de către OCAR, o organizație internațională cu reguli proprii. Greutatea de a integra programele este datorată al nevoii de a alinia o serie de factori externi, precum finanțarea sau calendare, etc., etc. Și iată că noi, OCAR, alături de Agenția Europeană pentru Apărare, reușim să aliniem toate aceste, acești factori eh, externi. Tocmai de aceea încheierea acestui acord cu OCARul, cu, uh, uh, cu Agenția Europeană pentru Apărare ne-a încântat pentru că, iată, acest acord oficializează, practic, parteneriatul care a fost demarat de ceva timp încoace. Acum, iată, prin acest aranjament, prin acest acord, primim vizibilitatea de care aveam nevoie. Acum, provocarea este implementarea acestui aranjament. Provocarea constă în uh, crearea de interfațe eficiente între Agenția Europeană de Apărare și OCAR și obținerea de rezultate, bineînțeles. Bineînțeles. Iar uh, rezultatele înseamnă tocmai uh, obținerea de programe cât se poate de concrete, programe precum cele pe care le-a prezentat antevorbitoarea mea. Există deja programe care au fost încununate de succes și există și alte programe care în momentul de față sunt în curs de a fi integrate în uh, cadrul local și uh, care sunt urmărite și analizate în uh, profunzime de către EDA. EDA, bineînțeles, are un mandat mult mai extins decât al nostru. Mandatul nostru este mai degrabă direcționat pe proiectele concrete. S-au, vorbol, s-au vorbit, s-au menționat câteva dintre aceste programe. Uh, pot și eu să-l menționez pe ESOR, pe care îl tratăm în momentul de față. În cadrul ESOR, uh, OCAR uh, se ocupă de colaborarea, de gestionarea colaborării între șase state membre în momentul de față. În schimb, EDA încearcă să atragă și mai multe state. Iată, aceasta este diferența mandatelor noastre. Dacă doriți detalii, vi le pot furniza, bineînțeles. Vă mulțumesc deocamdată. Mulțumim. Există colegi care doresc să intervine? Andrew. Bună ziua! Îmi cer scuze pentru că am fost obligat să, să ies din sală câteva minute și poate că am pierdut o serie de, de informații importante. Însă am senzația că această colaborare de natură tehnică funcționează între cele două organisme. De asemenea, colaborarea se întețește și devine mai eficientă. La fel de încununată de succes este și colaborarea între UE și NATO. Asta, bineînțeles, se întâmplă cu ajutorul EDA. Din păcate, însă, colaborarea politică nu se ridică la nivelul așteptărilor. Și tocmai de aceea vreau să o întreb pe doamna Arno dacă nu simte lim- lipsa unei dimensiuni uh, politice, o dimensiune politică care ar uh, reuși să potențeze uh, mai mult ca sigur statutul militar al Uniunii Europene. Deci simțiți lipsa acestei voințe politice și acestui acord politic? Asta în primul rând. În al doilea rând, în ceea ce privește integrarea spațiului aerian britanic în activitățile EADS, nu sunteți de părere că această integrare ar da rezultate mult mai bune decât uh, a reușit să obțină până în momentul de față EDA? Dumneavoastră, cei de la Euro- Agenția Europeană pentru Apărare, aveți uh, sentimentul că activitățile noastre sunt într-adevăr uh, exploatate la maximum de către statele membre în momentul de față? Oare experiența dumneavoastră nu ar putea fi mai bine fructificată pe viitor decât a fost ea fructificată, fructificată până în momentul de față? Considerați că lucrurile nu ar sta mai bine în cazul în care s-ar găsi uh, încrederea politică necesară pentru o cooperare mai strânsă? Credeți că există soluții la, aceast, la acest deficit de încredere între statele membre? Oare considerați că o schimbare la nivelul uh, managementului uh, industriei uh, de armament nu ar fi o idee bună? Pentru a continua întrebarea lui Andrew, fără a vă pune într-o situație dificilă, am citit că anumiți miniștri ai apărării care s-au exprimat explicit în presă nu împărtășesc un entuziasm prea mare cu privire la partajare și punere în comun. Aș dori să știu dacă e vorba de o iritare sau o lipsă de înțelegere superficială sau uh, e vorba de probleme sau de uh, diferențe de opinii mai uh, clare legate de temeri politice, mai ales între, în ce privește diferența între această smart defense și pooling and sharing. Merci. thank you very Mulțumesc. To, Mr. Duff. Vreau să-i mulțumesc domnului Duff pentru întrebările adresate. În ceea ce privește acum colaborarea cu NATO, vă pot spune că la nivel tehnic această colaborare este una fructuoasă. Bine, nu vreau să, să vă mint spunându-vă că um, o col- colaborarea instituțională merge fără probleme. Nu, nici pe departe. La nivel tehnic ne descurcăm bine, poate că eficiența activităților ar fi mai mare în cazul în care ar exista și o mai bună coordonare instituțională. Și, bineînțeles, o mai bună coordonare instituțională ar uh, implica o voință politică mai mare din partea statelor membre. Dacă am putea contribui la dezvoltarea acestei voințe politici, politice, bineînțeles că am face-o. Însă, în momentul de față, consider că e importantă această cooperare tehnică. Cred că reușim să să colaborăm din acest punct de vedere și uh, să ne profilăm ca importanți actori în, în contextul uh, relațiilor cu, spre exemplu, Statele Unite ale Americii sau cu uh, Canada. Deci eu vă spun că această cooperare tehnică reprezintă o bază care probabil că va duce la o cooperare de chiar mai strânsă la nivel uh, la nivel instituțional. Deci cooperarea aceasta este în momentul de față sprijinită de cam toată lumea. Și eu sunt de părere că această cooperare tehnică ar putea primi o dimensiune politică, tocmai datorită faptului că este salutată de toată lumea, inclusiv, bineînțeles, de partenerii de dincolo de Atlantic. Acum când vine vorba despre sistemul EAD, EADS, decizia este luată nu de către agenția noastră. Noi întotdeauna am militat pentru o cât mai puțină fragmentare dar uh, înțelegem în același timp că mediul uh, industrial este fragmentat. Cam atât vă pot eu spune. Autoritățile abilitate pot să ia aceste decizii și să eventual vă dea mai multe detalii. Întrebați uh, dacă agenția noastră ar putea fi sau experiența agenției noastre ar putea fi mai bine fructificată de către statele membre? Ei bine, răspunsul este da, clar. Eu am fost uh, însă la întâlnirea de la Nicosia și uh, am observat acolo că miniștrii uh, apărării din statele membre discutau unii cu ceilalți. Discutau despre operațiuni, despre diferite programe, despre capacități și, din punctul meu de vedere, astfel de dezbateri reprezintă un progres. Atâta timp cât avem uh, miniștri care sunt dispuși să discute pe marginea mandatelor lor. E bine și rolul nostru al Agenției Europene pentru Apărare este acela de a le prezenta toate informațiile de care au nevoie acestor miniștri. Eu nu cred neapărat că problema este la nivelul uh, Uh, miniștrilor apărării, ci din potrivă, cred că uh, deficitul de încredere, să-i spunem așa, în activitățile EDA rezintă undeva la nivelul birocrației naționale. Nu e lipsa de voință a miniștrilor, ci mai degrabă a uh, sentimentele de vechi puteri care rezidă în continuare în, în atitudinea unora dintre statele noastre uh, membre. Dar cu toate acestea, noi le arătăm permanent ministrilor apărării că agenția noastră îi poate, îi poate ajuta. E drept. E clar că activitățile și experiențele noastre pot fi mai bine folosite, dar în același timp e drept de asemenea că și noi, agenția noastră, ar trebui să se adapteze mai degrabă la Uh, situațiile existente în uh, diferitele state membre. În ceea ce privește absența încrederii acum, E drept că industria, actorii uh, industriali reușesc să creeze această încredere de care avem nevoie. Bine, încrederea se traduce mai, mai greu în, în fapte, dar oricum, diferiți actori in, industriali reușesc să contribuie la crearea ac, acestei încrederi de care avem uh, nevoie. Vă amintesc că toate programele pe care le menționam eu, precum uh, programul uh, demarat în Belgia nu de mult sau cel din Portugalia se bazează pe încredere. E vorba despre programe care implică um, forțe și know-how din diferite state membre, iar pentru unificarea acestei uh, acestor abilități și uh, aturi diferite e nevoie de, de, de încredere și, chiar mai mult decât atât, de prietenie. Iar, iar eu cred că aceste programe comune demarate reprezintă un pas înainte în direcția încrederii absolute pe care ne-o dorim cu toții. Acum, domnule președinte, în ceea ce privește scepticismul unora dintre miniștri, în ceea ce privește, sau vis-a-vis -vis de punerea în comun uh, și partajarea, uh, Bine, trebuie să vă spun că la Nicosia am avut uh, ocazia de a discuta cu unii uh, dintre miniștrii europene ai apărării care, într-adevăr, spuneau că e prea mult pooling și sharing. Ar trebui să continui în franceză. Elic, temerea principală e că încep, prin intermediul punerii comun și a partajării li se cere să își reducă bugetele și aici trebuie să fim foarte onești dacă acest pooling and sharing uh, trebuie să fie un alibi pentru a le spune mișilor apărării că vor pierde bani, atunci bineînțeles că nu le e pe plac această punere în comun și a partajării. Și cred că au dreptate. Uh, pooling and sharing nu înseamnă să faci mai mult cu mai puțin, ci doar să faci mai mult cu ce se decide suveran să se facă. Dar e aspectul cel mai important. Ministrii se tem că pooling and sharing s-ar putea să fie un pretext și și mai rău în acest cadru în care cu toți împărtășim uh, aceleași idei, în numele Europei și al cooperării în Europa se reduce efortul de apărare uh, într-un, uh, într-o situație, într-un într moment în care situația mondială nu dictează acest lucru. Un alt element ni se spune că Agenția Europeană de Apărare cu statele membre, la unanimitate, o să ne complica și mai mult viața și de această dată cred că trebuie să uh, infirmăm această temere, pentru că nu e adevărat. Uh, două uh, state membre pot uh, avea o cooperare regională, de exemplu, uh, și abia aștept uh, exercițiile pe care unele state membre le au în curs de organizare, dovadă că o putem face, chiar dacă nu în proporție de 100%, noi trebuie să ne adaptăm Uh, la situația în care două state membre au o cooperare regională și că nu există po- uh, poveri uh, inutile, ci că, pornind de la studii existente, și colegul meu a menționat acest război al minelor, vă dau doar acest exemplu. Agenția Europeană de Apărare a uh, studiat conținutul uh, co- containerelor uh, Statele Unite și uh, China au uh, adaptat conținutul rapid pentru că se putea face și după aceea Ocarul a uh, primit acest proiect uh, spre gestionare. Deci, iată, să luăm un exemplu, avem uh, cel mai bune practici, avem uh, cărămizile, avem uh, o platformă și, pornind de la toate aceste elemente, putem obține o coerență care nu îngreunează procedurile. E adevărat că câteodată ele sunt uh, nu, nu puțin complicate, ci sunt foarte complexe. Procedurile de cooperare pot să fie uh, simplificate și nu îngreunate de către Agenția Europeană de uh, Apărare. Iată motivele de temere care trebuie să fie abordate frontal și nu Uh, și nu ignorate. O reacție la primul răspuns pe care ni l-ați dat, aș dori să știu dacă ministrii de bugete fac, uh, sunt interlocutorii agenției sau discutați doar cu ministrii apărării. în comitetul nostru nu uh, sunt ministrii de bugete, dar ne gândim non-stop la ei. Ministrii de apărare se gândesc la ministrii uh, de buget uh, tot timpul și întotdeauna am crezut că Agenția Europeană de Apărare poate reprezenta un mijloc pentru ministrii de apărare care fac parte din comitetul nostru, uh, câteodată cu argumente suplimentare să pleteze cauza pentru păstrarea fondurilor, unde se face prin, uh, sau grație cooperării, unde se fac economii, banii să fie investiți acolo unde este necesar pentru viitor. Domnul uh, vicepreședinte Sofocleus are o întrebare. mi-a προς την κυρία Αρνού. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare pentru doamna Arnaud. avem agenția europeană, avem participarea statelor membre care sunt parte la aceasta. Avem și cooperarea cu Canada și Statele Unite. Sistemul de apărare este îmbogățit de acest fel de cooperări între protagoniști și între statele membre. Din acest punct de vedere, am două întrebări pentru dumneavoastră. Există state membre care sunt membri NATO în același timp și care sunt și membrii UE. Evident, scopurile lor sunt scopuri comune. Există însă state care sunt doar membre NATO și sunt alte state care sunt doar statele Uniunii Europene, state membre, fără a fi și membre NATO. Aș vrea să-mi spuneți dacă se fac încercări pentru a uniformiza, rezoluționa puțin această situație. Ceea ce privește Statele Unite, ne-ați spus cum cooperăm cu această țară, știm de asemenea cooperăm și cu Canada. Însă aici se pune o întrebare de ordin politic. Ce așteaptă de la noi Statele Unite? Ce ne cer? Ce le cer acelor state care cooperează cu Statele Unite? Și sunt probleme aici sau nu? Vă mulțumesc. Merci beaucoup. Uh, mulțumesc. Și îmi cer scuze, nu am prins prima parte a intervenției dumneavoastră. Nu am uh, găsit canalul la timp. Dar voi răspunde la întrebarea pe care am auzit-o și dacă aveți uh, o întrebare suplimentară, vă voi da răspunsul mai târziu. În ce privește Uniunea Europeană și NATO și uh, formatul diferit, aceasta este rațiunea de a fi al uh, a acestei cooperări. Pentru mine, uh, valoarea cea mai importantă, dar nu exclusivă a NATO, o reprezintă o alianță cu cealaltă parte a Atlanticului, respectiv Statele Unite și Canada și alte state din Europa. Deci, cred că, din toate punctele de vedere, această, această formă, această soluție Alianției Atlantice e foarte uh, prețioasă, relația transatlantică. De asemenea, pentru Uniunea Europeană e un atu să aibă state care nu fac parte din NATO, pentru că au ales să nu fie membre NATO. E vorba de o opțiune politică, dar care adesea reprezintă omologi importanți în acest domeniu al uh, uh, gestiunii crizelor. Țările nordice nu fac parte din NATO, Irlanda, Austria de asemenea, însă uh, joacă un rol important în gestionarea crizelor. Deci, aceste situații se, complet, uh, se completează destul de bine. Evident, pentru unul sau două state membre, unul care face parte din NATO și nu din UE și viceversa, uh, e ușor să ghiciți uh, de cine vorbesc. Uh, sigur, problema e reală dar nu uh, pornind de la această problemă, care sper să fie soluționată politic, uh, chiar de la rădăcină, sper că nu această nuanță politică trebuie să ne facă să uităm că avem o alianță transatlantică cu Statele Unite și cu Canada și, pe de altă parte, o Uniune Europeană în care fac, din care fac parte toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv cele care au ales un statut care nu le permit să fie membre NATO, dar care, în cadrul UE, le permite să joacă, joace un rol uh, important, uh, inclusiv în domeniul gestiunii crizelor. Cu privire la uh, relațiile cu uh, Statele Unite ale Americii, ați uh, vorbit și de Canada, ce așteaptă SUA de la noi? Cred că a fost foarte clar. Domnul Gates a spus acest lucru, domnul Panetta la fel, în mod constant și sistematic în strategia Statelor Unite se uh, spune că Uniunea Europeană este un security provider, deci trebuie să ne aducem contribuția la securitate și să ne asumăm răspunderea care ne revine. Interlocutorii americani folosesc chiar termeni uh, neașteptați din partea lor, în urmă cu câțiva ani, să fim în stare să intervenim, intervenim în mod uh, autonom. Be autonomous, se spune. Nu vă bazați pe noi că vom face 80%, în unele situații vom interveni, în altele nu. O să treacă la... Și e normal, pentru că pivotul este în altă parte și această provocare de ordin securitar este în altă parte. Cred că așteptările din partea Statelor Unite sunt foarte clare să facem mai mult. I can perhaps, uh... Aș putea doar să mai adaug că noi putem face față acestei situații de colaborare care presupune o cooperare în cadrul unui program ce implică ambele părți ale Atlanticului. E o posibilitate dacă națiunile pe care reprezentăm decid că aceste state participante, inclusiv Statele Unite și Canada, au de profitat de pe urma unui astfel de demers. Doar atât pot să vă spun. Bine, merci. Est-ce que d'autres collègues souhaitent uh, intervenir, un commentaire Libéré pour 15 ans. Dacă mai are cineva întrebări, nu. Bun, înseamnă că ne-am încadrat în timp. Vă putem uh, ura rămas bun Vedere. Nu mai fi două lucruri la care să ne uităm. În primul rând, situația generală în contextul acestui pooling și sharing. Sperăm că se vor face progrese vizibile și apoi să vedem uh, programele menționate noastre, o listă întreagă de proiecte tangibile uh, și ar fi foarte bine pentru noi toți să obținem puțin feedback în legătură cu modul în care lucrurile avansează aici. O delegație a subcomisiei noastre va face o deplasare la agenția noastră luna noiembrie și o să ne facă plăcere să vă fim oaspeți acolo. Acum, în ceea ce privește comentariul meu anterior referitor la miniștrii finanțelor, e important ca acțiunile agenției să fie cunoscute și recunoscute. Însă, bine, e suficient să fie cunoscute în primul rând. Când e vorba de experți și de specialiști în Ministerul Apărării, toată lumea știe ce se întâmplă la agenție, însă lucrurile nu stau tocmai așa dacă ieșim uh, din contextul strict al Ministerului Apărării și deciziile bugetare, după cum știm, pot avea consecințe pe termen lung în materie de strategie și politici și asta se întâmplă practic în absența vreunei implicări a dumneavoastră în procesul decizional. Deci noi, ca parlamentari, putem să diseminăm informații în legătură cu ceea ce face agenția dumneavoastră. Acest demers este deosebit de important. Noi însă avem un rol modest, dar iată unul pe care îl putem juca. Ar fi bine să facem acest lucru. Eventual să ne gândim la întâlnirea din Cipru, unde ne întâlnim cu colegii noștri din parlamentele naționale și eventual acolo vom putea folosi această întrunire interparlamentară și altele de acest gen, tocmai pentru a semnala aceste chestiuni pe care trebuie să le cunoască și colegii noștri din Parlamentele Naționale, pentru că ei trebuie să cunoască, ce, să știe ce se întâmplă în agenția noastră. Absolut, o observație. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră în ce privește mai ales uh, Uh, parlamentele naționale. Există mai multe parlamente naționale, în parlamentele naționale, comisii de apărare care invită Agenția uh, Europeană sau uh, care uh, Uh, ne invită și dacă am putea să repetăm astfel de experiențe în cadrul pe care îl prezentați, cred că ar fi foarte util pentru că uh, așa se iau uh, deciziile, mai ales în domeniul bugetelor. Deci această comunitate care ar putea să se creeze între Parlamentul European și Parlamentele Naționale ar fi o ocazie optimă pentru noi să participăm la o astfel de reuniuni. Președintele, iată o sugestie pe care o vom transmite mai departe, Andrew e neobosit uh, în uh, munca cu relațiile par- uh, cu parlamentele naționale. Nu e ușor dar cred că, într-adevăr, e foarte interesant să avem schimburi uh, concrete uh, care ar putea aduce o adevărată plus valoare, să depășim acest cadru al dezbaterilor generale, teoretice, abstracte, pe care câteodată le avem. Deci să sperăm că în lunile viitoare vom avea o adevărată propunere pentru ca împreună cu, parla- cu parlamentarii naționali să ne putem întâlni sau să veniți dumneavoastră la uh, următoarea conferință în Irlanda, de ce nu? Uh, Vă mulțumesc, mulțumim și domnului Hubrecht și uh, vă urez succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc! Salut. Bien. Euh, suite de nos travaux. Continuăm cu activitatea noastră, continuăm cu rapoartele. Mă refer mai ales raportul Pașcu, clauzele de apărare reciprocă și de solidaritate ale UE. Am avut mai multe uh, dezbateri pe această temă și iată acum ne apropiem de faza finală a discutării amendamentelor. nu, uh, președintele a vorbit de faza terminală și acum spune că nu era vorba de un termen medical, uh, abordarea e mai optimistă. Votul va avea loc în 25 octombrie la Strasburg, la FET și adoptarea se va face în noiembrie la plenară. Domnule Pașcu, vă rog să ne prezentați raportul. The report is alive and kicking. Raportul e, e foarte sănătos. Astăzi a fost un vot la AFCO, curând o să fie un alt vot la LIBE pe aviz. Avem șase amendamente care, a fost, care au fost prezentate raportorilor din umbră. Știți că avem în total 102 amendamente și am reușit să le prindem pe majoritatea în cele șase amendamente de compromis. Cunoașteți probabil detaliile cooperării pe care am avut-o cu raportorii în umbră și de asemenea cu reprezentanții diferitelor organisme prezente în arhitectura noastră de ansamblu. Am cooperat foarte bine, am primit sprijin deplin. A fost un dialog extrem de pragmatic de fiecare dată și aș dori să mulțumesc, să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest schimb pentru că uh, raportul este o operă colectivă. Dincolo de asta, n-aș mai avea mare lucru de spus, însă dacă sunt întrebări, sunt sigur că domnul Duff va avea ceva întrebări de pus, însă vă rog, vă rog să îmi puneți întrebări și vă mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul lui Andrew, spune președintele, pentru că și domnia sa este membru AFCO, raportor pentru avizul de acolo. În primul rând, Aș dori să-i mulțumesc foarte mult domnului Pașcu pentru că domnia sa a fost cel mai cooperant raportor pe care mi-a fost dat să-l întâlnesc de multă vreme. Și asta nu e insultă, ci e un compliment. Eram pe cale să spun că am să-mi schimb comportamentul dacă așa stau lucrurile, spune domnul Pașcu. Domnul Daf, consider că cele șase uh, amendamente de compromis sunt bune și, într-adevăr, creează un echilibru între opiniile divergente ale grupurilor politice și îngrijorările de ordin constituțional ale AFCO, și anume ca nu cumva să ne jucăm în mod eronat cărțile pe care le avem la dispoziție ca Uniunea Europeană și ca Parlament European. Consider că există într-adevăr un risc aici. Și anume, dacă încercăm să nu dezvăluim slăbiciunile evidente din structura noastră și din politicile noastre de apărare, atunci, practic, nu facem decât să cădem într-o altă extremă. Ne lăudăm cu potențialul pe care îl deținem. Este un potențial care nu e pe deplin realizabil în prezent, probabil într-o zi. Așa vor sta lucrurile, dar situația în prezent e alta. Trebuie să avem un echilibru aici. Asta mai ales dacă ne gândim la publicul în general. Am avut acest schimb de opinii cu domnul Arno și a fost un schimb de opinii deosebit de interesant pentru că, în mod evident, profilul Agenției Europene de Apărare, de exemplu, încă lasă extrem de mult de dorit. Dacă miniștrii apărării se duc la Pafos și au o întâlnire fructoasă, foarte bine. Dar atunci când e vorba de a transmite, de a disemina această experiență, ideea că există acolo un club funcțional, e bine, suntem departe de așa ceva. Sau mai ales dacă ne gândim la relația cu parlamentele noastre naționale și cu, chiar cu presa. Am, am probleme cu acest proiect de raport care a venit de la AFCO. Și doamna Gianacu și cu mine nu suntem de acord din acest punct de vedere. Dacă ne uităm la articolul 42, alineatul 7, clauza de asistență reciprocă sau de apărare reciprocă, eu aș prefera prima formulare. Consider că reflectă mai bine sensul tratatului și tratatul nu vorbește despre apărare reciprocă deloc, ci spune limpede că apărarea comună se referă la apărarea comună și la apărarea colectivă. Folosește ambii termeni și spune că aceasta depinde în principal de NATO. Și chiar statele care nu sunt membre NATO colaborează foarte, foarte bine la nivel tehnic cu alianța. ca federalist britanic, sunt foarte interesat de ideea conform căreia ideea de unei, unui posibil abandon al noțiunii de armată generală europeană. E o idee care se vehiculează foarte mult în presa naționalist-populistă și n-aș vrea să exacerbez astfel de, de, de idei sub nicio formă. Se impune, deci, să interpretăm articolul 47.7 ca o clauză de asistență reciprocă, însă această chestiune, în ultimă instanță, nu o să putem rezolva decât prin vot. În ceea ce privește clauza de solidaritate, domnul Pașcu a lucrat într-un mod deosebit de abil, ne-a reliefat foarte clar care este sensul acestei sintagme aici și care nu este sensul, ce nu vrea să spună această sintagmă. Și de asemenea, viitorii pași ai Comisiei și ai Consiliului cel puțin pașii pe care vor trebui să-i facă pentru a pune în aplicare această noțiune și aceștia sunt evidențiați foarte clar. E vorba de o procedură decizională care trebuie să se aplice în Consiliu, majoritate calificată pentru aspectele non-militare. Cred că și acesta este un lucru important pentru noi, Parlamentul European. Vrem să subliniem acest lucru atunci când ne adresăm Comisiei și, de asemenea, când vorbim Consiliului, cum o face în plenară. Vă mulțumesc, Naianacu. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spunea domnul Pașcu, am votat raportul DAF. Nu, raportul Pașcu, se corectează vorbitoarea. Și au fost câteva dezacorduri, într-adevăr, în toate democrațiile există diferențe de opinii, însă S-a votat și punctul de vedere al domnului Duff nu a fost acceptat. Domnul Pașcu a preferat anumite amendamente, anumite amendamente de compromis, cu care noi suntem de acord. În ceea ce privește amendamentele domnului Duff, amendamente care n-au putut fi integrate pentru că nu erau compatibile, E bine, am avut o întâlnire și acolo am spus va trebui să votăm separat în comisie pe marginea acestei chestiuni și ce se decide în comisie uh, rămâne. Înțelegem că există o divergență de opinie acolo, însă problema e ce va decide comisia. E vorba de un forum democratic aici. Tratatul de la Lisabona oferă personalitate juridică Uniunii Europene și, prin urmare, Uniunea are toate drepturile și are obligația chiar chiar dacă nu e obligație care apare în tratat, obligația de a oferi protecție cetățenilor Europei. Și acest lucru este inclus în raportul domnului Pașcu. Are obligația de a asigura viitorul cetățenilor europeni. cazul unei amenințări sau unui atac terorist împotriva Uniunii Europene venind din partea unei țări terțe, va trebui să apelăm la NATO. Însă, ce se discută aici e o abordare cu totul diferită și o structură cu totul diferită. Am discutat uh, anterior cooperarea în chestiuni militare, lucrurile au mers înainte. Statele Uniunii Europene care sunt membre NATO își cunosc obligațiile ce revin. Aici nu este nicio îndoială. Importanța NATO este clară. Și la fel de clară este importanța participării lor la NATO. Nu trebuie să existe nicio temere în legătură cu vreo eventuală dinamică europeană în dezavantajul NATO. Nu se pune problema deloc. Așa, domnule președinte, și dați-mi voie să vă spun că noi am avut un grup de lucru creat de domnul Michel Barnier, care a trebuit să analizeze tocmai această chestiune, să aibă în vedere componenta politică a acestui demers. Dacă acceptăm punctul de vedere al domnului Duff, în forma în care acesta a apărut, mai ales într-unul dintre amendamentele propuse, atunci, practic, am ajunge să anihilăm oarecum raportul domnului Pașcu. Nu vrem să facem asta. Noi, cei de la PPE, noi sprijinim acest demers european și nu credem că pune în vreun pericol NATO. Prin urmare, sprijinim ceea ce a propus domnul pași cu în amendamentele de compromis și suntem uh, dispuși să le votăm în Strasburg pe 25. Este un prim pas deosebit de important, domnule președinte, pentru că este vorba de un pas politic, este vorba de o decizie politică. Aceasta se bazează pe articole din tratat care au un caracter pur politic. E vorba despre ce poate și nu poate face o organizație internațională. Și de asemenea este vorba despre competențele pe care aceasta poate să le exercite pentru și în numele propriilor cetățeni. Vă mulțumesc! Merci. Parmi raporteurs fictifs. Euh, Mulțumim. În numele raportorului fictiv, doamna Luzing, prima. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc. Am menționat la una dintre ședințele anterioare poziția noastră cu privire la filosofia ascunsă în spatele clauzei de solidaritate și în spatele clauzei de apărare reciprocă. V-am explicat care este poziția noastră. N-are sens să repet aici definițiile bune oferite celor două clauze în raportul uh, Pașcu. Vreau doar să vă spun că discuțiile purtate până în momentul de față ne arată cât se poate de clar că poziția noastră nu va fi și nu a putut fi inclusă în raportul pe care îl discutăm uh, astăzi. Și tocmai de aceea vom uh, prezenta la rândul nostru un raport uh, minoritar. Vreau să vă atrag atenția asupra avizului LIBE în care se spune cât se poate de clar că nu există o definiție cât se poate de clară, exactă a domeniului de aplicare a celor două clauze. Deci vă atrag atenția asupra lucrurilor acestuia, deci nu doar GUE este de părerea asta, ci și alți membri ai uh, Parlamentului European. Consider că definițiile domeniului de aplicare al celor două clauze ar putea fi, ar putea fi mai concrete. Vă mulțumesc. Yes, on, on... Andrew. Cum vis-a-vis -vis de cele spuse de doamna Lezing, Dați-mi voie să vă spun că o definire prea clară a domeniului de aplicare a celor două clauze ar fi o mare, mare greșeală. De ce spun asta? Pentru că trăim în, uh, într-o vreme în care natura și forma riscurilor cu care ne confruntăm se schimbă permanent și se schimbă repede de asemenea. Tocmai de aceea ar trebui să dăm dovadă de flexibilitate în definițiile noastre. Asta pentru a ne permite uh, să avem o atitudine pragmatică în cazul în care tipul acesta de atitudine este necesar. Doamna Janacu pune accent pe această personalitate juridică a Uniunii Europene. E bine, obținerea acestui uh, caracter practic obligă entitatea să respecte litera dreptului internațional și de asemenea să recunoască angajamentele asumate prin convenții internaționale de către membrii săi. Sper că Uniunea Europeană se va transforma într-adevăr într-o entitate politică, o entitate politică care însă este deficitară de la bun început. Să nu uităm că nu există un guvern al Uniunii Europene și că nu există o organizare în domeniul apărării, organizare normală uh, Uh, în acest domeniu. Domnul președinte, mai există comentarii? Nu, domnul Pașcu are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru cele spuse. Dați-mi voie să fac două comentarii. Sunt într o totul de acord cu cele spuse de domnul uh, Duff vis-a-vis -vis de intervenția doamnei Lösing. Chiar dacă definițiile sunt, ar fi mai clare, dați-mi voie să vă spun că aceste definiții oricum ar fi uh, ar fi interpretate și interpretabile. Deci dacă tot uh, acceptăm principiul interpretării definițiilor, atunci haideți să adaptăm acestui principiu uh, definițiile noastre. Uh, haideți să le facem mai uh, flexibile. Flexibilitatea definițiilor ar permite de asemenea statelor să găsească uneltele necesare pentru a ajuta pe cei care au nevoie de ajutor. În al doilea rând, în ceea ce privește titlul despre care vorbea domnul Duff, Știți prea bine că aliniatul 7 spune clar în cazul în care un stat membru este atacat. În cazul în care lucrul acesta se întâmplă, atunci celelalte state membre trebuie să-i ofere asistență. E ca și articolul 5 din tratatul de la Washington. Știți mai bine că am vrut de la bun început să facem o diferență clară între clauza de solidaritate uh, clauză care mai mult ca sigur ar fi uh, folosită mult mai des decât cealaltă clauză. Deci clauza de solidaritate are o, o, un caracter special. Deci vreau să facem o diferență cât se poate de clară între cele două tipuri de clauze. Dar dacă e până într-acolo, cu siguranță la vot se va decide poziția noastră. Vă mulțumesc. <laughs> Bine, Pas euh, Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Continuăm atunci. Votul va avea loc la Comisia AFET în octombrie, în 25 octombrie la Strasburg. În 22. Din nou, domnul Pașcu e neobosit va prezenta avizul pe care subcomisia noastră trebuie să-l întocmească cu privire la mecanismul de protecție civilă a Uniunii, E vorba de un aviz pe care trebuie să îl uh, pregătim pentru Comisia competentă pe fond, uh, Comisia Envi, raportor fiind uh, doamna Gardini. Deci trebuie să întocmim acest aviz, care urmează să ne fie prezentat de domnul Pașcu, amendamentele urmând să fie depuse până la uh, sfârșitul acestei săptămâni, până în 12 octombrie la ora 12. Ioan. It's, uh, the commission has presented to us. Comisia ne-a prezentat nouă și Consiliului uh o propunere de decizie privind un mecanism al Uniunii Europene de, de protecție civilă. Este vorba despre reacția, capacitatea de a reacție a Uniunii Europene, atât pe teritoriul european, cât și în afara teritoriului european. Ei bine, noi uh, susținem abordarea Comisiei. Dorim uh, în același timp să transformăm sistemul ad hoc actual de gestionare a dezastrelor într-o gestiune preplanificată, uh, bineînțeles ținând cont de rolul de lider și responsabilitatea principală a statelor membre în materie de protecție civilă. Ne dorim să există o gestionare preplanificată a dezastrelor. Uh, ce înseamnă această de, uh, gestiune preplanificată? Ei bine, trebuie să știm de la bun început care sunt capacitățile de care fiecare stat membru are uh, dispune, îmi cer scuze, și mai apoi uh, să folosim aceste, aceste capacități deja existente. O altă temă foarte importantă este upgradarea uh, hubului de informații. Avem un centru de informații comun, trebuie uh, să eficientizăm activitatea acestuia, de asemenea avem uh, nevoie de o mai uh, bună coordonare a tuturor activităților de evaluare a riscurilor pentru a putea mai apoi să înțelegem clar care sunt capacitățile care pot fi uh, folosite și care sunt uh, capacitățile de care avem nevoie. Trebuie să sporim de asemenea nivelul de finanțare pentru transport pentru că transportul este esențial dacă e să fim la fața locului cât mai curând cu putință. Și, de asemenea, trebuie să cunoaștem clar care sunt planurile naționale de urgență. Aceste planuri trebuie să ne fie aduse la cunoștință pentru a putea crea programe de acțiune comună. Noi uh, propunem cinci amendamente unul se referă la o mai bună uh, integrare a sistemelor de alertă rapidă la toate celelalte sisteme de alertă în vigoare. De asemenea, dorim să existe o coerența aici între clasa, uh, clauza de solidaritate și acest mecanism de protecție civilă. Deci trebuie să fie o legătură strânsă între cele două uh, Uh, noțiuni și, uh, de asemenea, trebuie să se facă o legătură clară între acest mecanism de protecție uh, civilă și toate instrumentele care țin de PSAC. N-am reușit să găsim o soluție pentru articolul 16 care se referă la relațiile dintre SAE și Comisie și relațiile cu aceste organisme. De ce? Uh, pentru că există deja un acord uh, între Consiliu și Comisie pe tema aceasta. Dacă propunem un amendament uh, în ceea ce privește acest subiect, atunci, uh, vă dați seama, deschidem o cutie a Pandorei, iar noi ne dorim o implementare cât mai rapidă a sistemului. Dacă tot avem un acord, cred că trebuie să-l respectăm. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Merci bien. Euh, je vais demander la commission. Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Das. Îl rog să ne prezinte dosarul. Avem propunerea comisiei și după aceea vom avea o dezbatere. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Voi începe prin, prin a-i mulțumi domnului Pașcu pentru eforturile sale excelente în ceea ce privește mecanismul de protecție civilă al Uniunii. Am avut uh, dezbateri, uh, relații strânse pe, întregul, uh, pe parcursul întregului proces și, sigur, uh, rezultatele vor fi uh, pozitive. Dați-mi voie să vă dau câteva detalii uh, de fundal cu privire, care stau la bara, baza acestor, acestei propuneri a Comisiei. Statisticile ne arată cât se poate declar că numărul de catastrofe crește atât la nivel de Uniune Europeană cât, Uniune Europeană, cât și la nivel global. Deci, numărul de uh, catastrofe crește, de asemenea, vulnerabilitatea noastră la uh, catastrofe devine din ce în ce mai mare, iar uh, aceste două aspecte, bineînțeles, ar putea genera deficite pe plan uh, economic. Ați văzut că în Italia, după un cutremur, regiunea afectată a fost pur și simplu distrusă din punct de vedere economic. Deci, iată, trebuie să ținem cont de lucrul acesta, numărul de catastrofe crește și noi trebuie să fim pregătiți permanent. În același timp, acesta este unul dintre domeniile în care beneficiem de încrederea cetățenilor europeni. Statisticile ne arată că peste 90% dintre cetățenii europeni cer o abordare mult mai coordonată în ceea ce privește reacția și prevenirea dezastrelor. Cetățenii uh, europeni își doresc o mai bună cooperare la nivel european. Bine, pornind de la acest fapt, Sperăm că ne putem baza pe uh, Parlamentul European în transformarea în realitate a acestui deziderat al cetățenilor europeni. Domnul Pașcu a menționat deja cele mai importante elemente ale propunerii Comisiei. N-are sens să dau acum mai multe detalii nu pot decât să spun că propunerea noastră vizează eficiența costurilor. Vrem să ne asigurăm că obținem rezultate mai mari cu cheltuieli mai mici. Acum ne dăm seama că fondurile publice scad ca importanță, în același timp nevoile cresc, vedeți această discrepanță existentă care nu poate fi uh, depășită de cât prin coordonare și cooperare europeană în domeniul uh, protecției civile. Deci trebuie să ne concentrăm uh, pe prevenire în primul și în primul rând. Fiecare euro cheltuit pe prevenire uh, valorează 7 euro care ar fi fost cheltuiți în cazul survenirii unui uh, dezastru. Trebuie să investim în planificare, trebuie să știm clar cine ce face în momentul în care survine un dezastru, trebuie să știm care sunt resursele și de unde provin uh, aceste resurse uh, pe care le-am putea folosi în momentul în care avem nevoie. Deci trebuie să ținem cont de transport, de aranjamentele financiare, etc. Iar toate aceste subiecte vor duce, într-adevăr, tratarea tuturor acestor uh, și bifarea tuturor acestor uh, aspecte va duce la o reacție mult mai bună și mai comunitară în caz de dezastru. Aceste mecanisme, acest mecanism se uh, concentrează în primul și în primul rând asupra dezastrelor cu care se confruntă Uniunea Europeană. Dar am văzut în ultimii ani că e important ca acest mecanism de protecție civilă să fie pus la dispoziția unor state terțe în cazul în care acestea se confruntă cu situații disperate. Ei, acum revenind la raportul uh, domnului Pașcu, nu pot decât să vă spun că mm, salutăm aceste amendamente prezentate când vine vorba despre legătura existentă între mecanismul de protecție civilă și clauza de solidaritate. E clar că această relație există și ar trebui, într-adevăr, să fie mai bine menționată în uh, propunerea noastră. Noi uh, încercăm deja să creăm uh, sinergie uh, între mecanismul de protecție civilă și alte domenii de activitate ale Uniunii Europene, așa cum se cere de altfel și în avizul dumneavoastră. Cam atât din partea mea și voi reveni în cazul în care aveți nevoie. Vă mulțumesc. Acum, în numele SAE, în cazul în care dorește cineva să intervină, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président. pas particulièrement de, de, de à Mulțumesc. Nu aș dori să fac niciun comentariu. Cred că colegul de la Comisie a spus aproape tot. Foarte bine, mulțumesc. O să mă pun pe scurt în locul uh, colegului Galer. Uh, voi reprezenta PP-ul. Colegul Galer votează la Comisia AFED uh, pentru premiul Zaharov. Cred că vă va transmite direct Uh, observațiile, dar cred că există unele aspecte pe care dorește să insiste, mai ales cu privire la punerea în comun a mijloacelor de protecție civilă. Insistă foarte mult asupra aspectului că asupra faptului că Comisia trebuie să intervină Uh, pentru a coordona și pentru a aduce asistență, dar că Comisia nu trebuie să înlocuiască un uh, proces pe care trebuie să îl uh, desfășoare statele membre și care să se bazeze pe capacitățile statelor membre. Fapt care a fost afirmat de mai multe ori în rezoluțiile Parlamentului. Și apoi, în ce privește coordonarea acțiunilor de protecție civilă cu cadrul Uh, general al PESC. Trebuie să ne asigurăm că uh, respectăm obiectivele pe care le uh, respectăm în cadrul uh, PESC. Mai sunt și alte observații, dar vi le va trimite direct doamna Lözing acum. Ja, wir uh, teilen natürlich die ne dorim și noi ca protecția civilă să fie mai eficientă, să fie mai planificată. Susțin, susținem uh, ideea că programe de formare ar trebui să fie uh, demarate, însă nu suntem de acord că protecția civilă ar trebui să aibă vreo dimensiune militară. Nu, ni se pare că această, acest mecanism de protecție ar trebui să fie distor, distorsionat. Din păcate, iată, în momentul de față, uh, domeniul militar este mult mai bine pregătit pentru a acționa în caz de catastrofă decât uh, domeniul civil. De ce? Pentru că finanțarea acordată domeniului militar este superioară celui, celei oferită domeniului uh, civil. Și în Germania avem uh, instrumente de protecție civilă care acționează într-o manieră eficientă atât în Germania cât și în afara granițelor germane. În același timp există exemple străine care ne arată clar că protec- protecția civilă în caz de catastrofe este posibilă. Să nu uităm activitățile ONG-urilor, uh, să nu uităm atitudinile, atitudinile unor persoane publice care uh, se plângeau că adeseori protecția se rezumă la un fel de acțiune militară. Militarii ajung într-o zonă lovită de catastrofe naturale și mai apoi nu mai pleacă. Eu consider că ar trebui să sprijinim mai, dif- mai uh, degrabă organizațiile care au un caracter exclusiv civil și să nu mai sprijinim în niciun fel uh, organizațiile militare. Vă mulțumesc! Bine, de Nu o să fac uh, niciun uh, comentariu. Am avut de mai multe ori această conversație. Câteodată mi se pare puțin caricaturală, dar vă rog să nu vă supărați pe mine. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Eventual pentru concluzii, Ioan, pentru această această primă dezbatere să, ca să uh, trag concluziile terminale. Mulțumesc încă o dată și, într-adevăr, cu siguranță trebuie să găsim un echilibru între, pe de o parte, cerințele. Sigur, să încercăm să facem față numărului tot mai mare de catastrofe, așa cum s-a spus, și pe de altă parte uh, să ținem cont și de natura în evoluție a acestor catastrofe. De exemplu, cu Fukushima a fost întâi un cutremur, apoi un tsunami și apoi uh, o catastrofă nucleară trei evenimente, unul după altul, în succesiune rapidă. Uh, e vorba de trei specii diferite. E o realitate în continuă evoluție și trebuie să echilibrăm pe de o parte uh, între ce face Comisia. Comisia e gata să intervină. Bineînțeles că Uh, toată lumea cere, poate nu neapărat Comisiei, dar Uniunii Europene să intervină și așteaptă sprijinul nostru și uh, ne-am pregătit deja și va trebui să folosim și mai bine tot ce avem, echipamentul, să fim și mai eficienți, dar, pe de altă parte, să nu uităm că e vorba de mijloace la nivel național și statele, până la urmă, întotdeauna răspund de uh, ce pot pune la dispoziție la dispoziția instituțiilor pentru a le da mijloacele să intervină. Și domnul Galer are dreptate în acest sens. Trebuie să găsim un mod de a înlesni misiunea statelor, de a pune la dispoziție mijloacele necesare pentru ca ele să fie eficiente. Iar în ceea ce privește militarizarea, nimeni nu încearcă aici să uh, nu Uh, să, să nu țină cont de uh, sarcina militarilor de a asigura securitatea sau să îi deturneze de aici. De obicei, când facem așa, o facem pentru că militarii sunt acolo, sunt disciplinați, au mijloace la dispoziție și până nu mobilizăm toate mijloacele pe care le avem la dispoziție, va trebui să le cerem să furnizeze sau poate uh, uh, au ceva pe uh, un activ pe care în toate statele uh, îl au la dispoziție, de exemplu elicoptere. Sunt de acord cu dumneavoastră că aceste servicii civile, ca să le numim așa, ă, trebuie să fie ă, dotate astfel încât serviciile militare să nu fie neapărat ă, solicitate. Ceea ce nu înseamnă că militarii nu trebuie să fie solicitați doar pentru că sunt militari sau că ar trebui să fie private de anumite investiții care să le permită să achiziționeze anumite tehnologii însă realitatea ne va spune cum trebuie să procedăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm dezbaterea pe marginea acestui proiect, dar din intervenția Comisiei am reținut un aspect foarte important, respectiv vizibilitatea uh, foarte mare în ochii opiniei publice a instituției noastre. Într-adevăr, e o acțiune concretă care rămâne în amintirea omenii publice și sper să reușim să îmbunătățim aceste sisteme de, uh, de reacție rapidă, uh, pentru că adesea, din păcate, avem impresia că eforturile, când sunt eficiente, uh, sunt, rămân dispersate, fărâmițate, când e vorba de eforturi europene și că vizibilitatea nu e întotdeauna la, la înălțime. Vă mulțumesc. Încheiem uh, discutarea acestor rapoarte, raportului și avizului de astăzi și vom trece la reuniunea biroului imediat. Vă mulțumesc. Oui, 5 minute de suspension. 5 minute pauză. 3 minute, o pauză de 3 minute pentru pregătirea reuniunii biroului.